Inte reprezint Comisia Europeană și voi continua în limba engleză. Very opportune moment. Mulțumesc, domnule președinte. Un moment potrivit pentru noi de a veni în fața dumneavoastră și de a, ști, de a vă explica exact care este situația în ceea ce rește, spre exemplu, finanțarea către Egipt și așa mai departe. Și e un moment potrivit că uh, și Curtea de Conturi a uh, redactat un raport în ceea ce privește uh, performanțele noastre în diferitele programe pe care le avem în Egipt. Din câte am înțeles, în ceea ce privește raportul, există, uh, s-a subliniat faptul că am întărit eforturile noastre pentru a promova buna guvernanță, și pentru a acorda sprijin bugetar la anumite proiecte, deci vă mulțumim pentru recomandările dumneavoastră, dar aș vrea totuși să subliniez și am mai spus deja acest lucru în ceea ce vrește anumite părți ale textului, anumite proiecte, nu neapărat cele uh, referitoare la drepturile omului, ci și altele, sunt în continuare în curs de derulare, așa că e dificil să ne pronunțăm deja acum pe performanța lor. Bun. Acum, noi la Comisie considerăm Egiptul ca un fel de test pentru a vedea cum anume funcționează politicile noastre în toate aceste țări din regiune. Și domnul comisionar Füle se bucură de mult sprijin din partea Parlamentului European pentru aceste politici. Iar e vorba de politici prin care vrem să ne asigurăm că punem accentul pe incluziunea socială, pe dezvoltarea economică și, de asemenea, că facem eforturi suplimentare pentru a avea o democrație bine înrădăcinată. Și acest lucru era cuprins în abordarea noastră și anume că am spus că trebuie să avem programe care să meargă în această direcție, cu angajamente foarte clar cu principiul more for more, angajamente puternice și dacă angajamentul este puternic, atunci și sprijinul va fi de asemenea puternic. Iar plecând de la situația de astăzi, vedem că astăzi Egiptul se află la o crucișare de drumuri. Acum, aș vrea să vă asigur, stimați membri ai Parlamentului European și ai Comisiei dumneavoastră FED, este faptul că noi vom fi foarte fermi pe aceste principii. Indiferent ce vom face în continuare, cum se va evolua situația în Egipt, noi vom pune accentul pe dimensiunea incluziunii sociale, pe dezvoltarea economică, pe acele programe uh, și proiecte care țintesc partea populației cea, cea, cea mai vulnerabilă și acest lucru e valabil atât în Egipt cât și în afara Egiptului. E vorba de drepturile omului și vrem să ne asigurăm că există o finanțare suficientă pentru acest proces de democratizare. În momentul de față, suntem într-o situație oarecum de așteptare, însă monitorizăm situația îndeaproape și încercăm să vedem ce vom putea face odată ce condițiile ne vor permite să acționăm. Evident că în Egipt suntem interesați să uh, obținem mm, o consultanță politică din partea dumneavoastră. Așteptăm cu nerăbdare și Consiliul din 24 iulie pentru a vedea ce vor fi deciziile, care vor fi deciziile ce vor fi luate acolo și încercăm să punem la punct o abordare a Uniunii Europene, un răspuns al Uniunii Europene. Evident, sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră, rămân la dispoziția dumneavoastră pentru a face acest lucru și ascult în continuare dezbaterea. Yes. Um, next speaker, Mr. Karel Pinkston, member of... Urmează domnul Pinkston de la uh, Curtea de Conturi. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, pentru că m-ați invitat să prezint raportul nostru special privind Egiptul. Principalul obiectiv al Curții de Conturi este să uh, creăm uh, o plusvaloare pentru dezbaterea politică și uh, dați-mi voie să vă amintesc că facem acest lucru pe baza unei metodologii foarte stricte. Așadar, când începem un audit de performanță, ne referim la eficiența economică și eficacitatea și începem întotdeauna cu o întrebare principală de audit, o chestiune principală de audit, e punctul nostru de plecare. Pentru acest audit, întrebarea globală a fost următoarea. Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă, externă au gestionat eficient uh, asistența acordată de Uniunea Europeană pentru a ameliora guvernanța înainte și după uh, revolta din 2011. Așadar, punctul de pornire al auditului este 2007, după cum știți, atunci a început uh, um, uh, parteneriatul de vecinătate și este vorba de două perioade, una sub președintele Mubarak, una sub președintele Morsi. Iar uh, auditul s-a referit la guvernanță în principal și, în esență, la două domenii cheie de guvernanță. În primul rând, la drepturile omului și, în al doilea rând, la gestionarea finanțelor publice și combaterea corupției. Despre asta a fost vorba, perioada 2007 până, când, până în septembrie 2012. Deci, asta am analizat noi și sper că toți membrii acestei comisii au avut timp să parcurgă documentul și în fiecare din documentele noastre de audit uh, se găsește mai întâi întrebarea de audit, apoi un număr de observații, de fapte, cifre și așa mai departe, care se referă la toate întrebările și sub-întrebările de audit. Apoi vin concluziile și apoi recomandările. Deci, ce am identificat? am conchis că, la modul global, Comisia și SEAE nu au gestionat uh, asistența Uniunii Europene în mod eficient pentru a ameliora guvernanța din Egipt. Întrebarea este dacă asistența a fost gestionată într-un mod eficient. Dacă așa punem întrebarea, răspunsul este nu. De ce? Din două motive. În primul rând, condițiile foarte dificile din Egipt și uh, lipsa de colaborare din partea egiptenilor sub ambii președinți și apoi neajunsuri legate de modul în care SAE și Comisia au gestionat cooperarea. Până acum, concluziile sunt acestea, i-aș ruga pe membrii Comisiei AFET să analizeze câteva alineate specifice. De exemplu, există un alineat specific referitor la gestionarea finanțelor publice, e vorba de alineatul 47. O să și încerc să mă închei după aceea. Cam 60% din asistență a fost acordată în cadrul uh, raportului bugetar. Este vorba de sistemul de măsurare a finanțelor publice. Trebuie să spunem că chiar și până acum în Egipt, de exemplu, nu există niciun fel de audit independent extern, niciun fel de instituție, niciun fel de oficiu. Nu este clar uh, ce cheltuieli sunt făcute de militari, adică o mare parte din fonduri și nu există claritate cu privire la cheltuielile președinției. Există o problemă legată de așa numitele fonduri speciale, cam 4 milioane de euro în ultimii ani. Așadar, au existat mai multe probleme legate de gestionarea finanțelor publice, care, după părerea noastră, trebuie să fie soluționate. foarte pe scurt în legătură cu al doilea aspect, drepturile omului și democrație, cred că este destul de clar că în tratatul de la Lisabon, articolul 21.1, se vorbește foarte clar despre drepturile omului și democrație, care trebuie respectate. Cred că acordul de asociere e unul foarte clar Instrumentul de uh, parteneriat și vecinătate e și el foarte clar, la articolul 28 se vorbește de drepturile omului și trebuie doar să analizăm faptele, să analizăm uh, banii cheltuiți și să vedem și condiționalitățile. Câteva cuvinte uh, am vrut doar să spun, domnule președinte, vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Pinkston. Dragi colegi, am 14 colegi înscriși la cuvânt. Fiecare coleg va avea la dispoziție un minut 30 și vă rog să respectați timpul alocat. Domnul Salafranca, în primul rând. Eu cred că la situație... Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că situația din Egipt e una bine cunoscută de Parlamentul European, pentru că noi joia trecută am adoptat o rezoluție foarte clară pe această temă. Și am schimbat în ultimul moment rezoluția precedentă pe care o aveam, având în vedere circumstanțele recente. Deci este evident că rezultatul a dus la o confruntare, s-au dus la pierdere de vieți omenești și acum obiectivul nostru politic este să evităm o, un conflict civil mult mai mare, mult mai sângeros și să menținem stabilitatea, atât în această țară cât și în regiune. Dacă uitați la raportul Tribunalului de Conturi și la uh, concluziile acestea, se pare că ajutorul pentru Egipt nu a fost unul eficient. Acum, evident, ne putem pune întrebarea dacă am fi putut evita printr-o eficiență sporită o astfel de situație. Uh, e adevărat că și uh, Statele Unite ale Americii, uh, ale Americii contribuie în mod financiar la dezvoltarea acestei țări și nici ei n-au reușit să evite o astfel de situație. Și atunci întrebarea noastră este ce vom face cu acest ajutor, cu angajamentul nostru. Aceasta este misiunea grupului de lucru. Va trebui să convingem frații musulmani să participe la un proces electoral dar probabil că dacă vor participa, îl vor pierde. Și știm că o mare parte din islamiști au susținut intervenția militară și cred eu că acest lucru a demonstrat în mod clar că uh, sau au existat demonstrații în stradă și că e nevoie de un proces electoral în adevăratul sens al cuvântului. Și voi încheia, domnule președinte, Uniunea Europeană va însoți acest proces electoral. Întrebarea este în ce circunstanțe, în ce condiții, cu ce preț sau pur și simplu ne vom mulțumi doar cu susținerea unui proces dacă acesta este uh, unul de incluziune. Și încheie, domnule președinte, cel mai important este ca Uniunea Europeană să utilizeze toată influența sa, toate contactele sale pentru a evita o situație de conflict, așa cum se întâmplă și în alte țări din regiune. Senora Gomes. Mulțumesc, domnule Sarafranca, doamna Gomes. From Turkey in the middle of the... Mulțumesc. Aș dori să mă refer și la Turcia și la revoltele de acolo care ne-au amintit că democrația înseamnă mai mult decât alegeri. Sigur că alegerile sunt un element esențial. Vin dintr-o țară în care am văzut cum o lovitură de stat a răsturnat o dictatură și pot să spun că este foarte importantă și interacțiunea uh, comunității internaționale. Mesajele clare pe care Uniunea Europeană mai ales le va transmite Egiptului sunt foarte relevante. Și în această privință nu putem decât să cerem ca uh, puterea să fie cât mai repede transferată civililor prin alegeri generale și sunt de acord cu colegul Franca că trebuie să susținem procesul electoral din Egipt numai dacă este realmente autentic și uh, include pe toată lumea. Și să încurajăm, pe, uh, să încurajăm o guvernanță bazată pe includere. Și aș vrea să adresez această întrebare mai ales domnului Leon. Aș vrea să înțeleg ce forțe sunt în joc acum, pentru că salafistul al-Nur a jucat un rol foarte important în susținerea intervenției militare, dar ce fel de rol joacă aceste forțe acum în realizarea uh, legilor de bază și mai ales a Constituției, ca să se asigure că este un proces de includere, un proces democratic în care femeile sunt respectate și nu au fost respectate în ultimele zile. Și sigur că trebuie să li se acorde drepturi de pline și, de asemenea, libertatea de exprimare e foarte importantă. Mulțumesc! Doamna Brandner Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezența tuturor. Putem să stăm să discutăm îndelung ce s-a întâmplat în ultimele zile, dar cred că mai important este ce urmează, ce ne așteaptă. Este vorba de uh, alegeri, despre democrație și, mai important, uh, cred că este foarte important ce se întâmplă, că se petrec arestări arbitrare și trebuie să arătăm clar uh, că este inacceptabil, indiferent cine va fi la putere. Avem două săptămâni până la următorul Consiliu al Ministrilor de Externe, în 24 iulie, și cred că este o perioadă bună, să spunem. Uite, aveți două săptămâni. Fie o luați pe calea cea bună, și noi reacționăm în consecință, fie luați în, calea, în direcția greșită și consecințele vor fi puternice. Cred că dacă toate statele membre UE, toate 27, spune vorbitoarea, ar transmite acest semnal, ar fi uh, foarte puternic semnul. Ar fi bine să acționăm împreună și să spunem folosiți așa cum trebuie cele două săptămâni, altfel consecințele vor fi puternice, nu numai pe plan financiar, ci și pe plan politic. Și aceasta ar fi o șansă de care merită profitat acum. Apoi, în ceea ce privește includerea și escaladarea, sigur că este mult mai, complic, mai complexă situația se dezbate foarte mult și despre așa zis, zi și actori liberali mai vechi. Cred că trebuie să facem mai mult decât să cerem includere, cred că trebuie să vedem cum putem noi contribui și cum poate comunitatea internațională, de exemplu, să întrunească o conferință care să-i reunească pe toți, pe frăția musulmană, pe tineri, pe militari. Nu s-ar putea cumva organiza o astfel de conferință, n-am putea să o facem împreună cu alți actori, poate cu Arabia Saudită, cu Qatarul. Haideți să-i ajutăm, mulțumesc! Doamna Neitz. Domnule președinte, în primul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor domnilor pentru contribuție. În discuțiile anterioare despre Egipt, m-am pronunțat în repetate rânduri pentru un scenariu de tip algerian unul în care procesul electoral uh, este întrerupt pentru că rezultatul alegerilor nu este pe placul fie al populației, fie al comunității internaționale. Mă tem că ce vedem aici este un fel de scenariu algerian uh, prelungit și este destul de îngrijorător, pentru că, în primul rând, ar trebui să ne întrebăm ce putem face ca să prevenim uh, apariția unui război. Dacă părțile continuă să lupte uh, cu armata, sigur că aceasta este rețeta pentru un război și ar trebui să fie prima noastră grijă după cum a propus doamna Brandner, ar trebui să ne gândim la o asemenea soluție. Indiferent ce soluție ar putea juca un rol, ar trebui folosită. Și cred că ajutorul financiar ar putea să fie uh, suspendat până când uh, nu vedem că procesul se îndreaptă în direcția cea bună. Ați spus că avem un minut 30, domnule președinte. Uh, Sper că vom putea reveni la această dezbatere și mai ales la raportul Curții de Conturi, care e foarte interesant. Nu, se spune că nu este un raport politic, dar sigur că e foarte politic și cred că trebuie să-l discutăm. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Tanner. Mulțumesc, domnule președinte. Eu personal am vorbit și în aula de la Strasburg despre acest subiect. Eu salut intervenția militară în Egipt pentru a se evita riscul de vărsare de sânge majoră și de haos, război civil. Și uh, pentru a reacționa la forța populară care a respins guvernul Morsi și au încercat să ă, deturneze puterea și să transforme Egiptul uh, într-o uh, teocrație în care cetățenii să fie pe planul 2, inclusiv unde să fie persecutată minoritatea coptă. Deci eu sunt pentru uh, o implicare cu guvernul interimar, sigur, uh, intervenind numai cât timp este necesar pentru a se organiza alegeri democratice, parlamentare și prezidențiale și probabil că trebuie să avem grijă cu ce se întâmplă. Doamna Brandner, da, au avut loc multe arestări și întrebarea mea este în ce măsură acestea au fost făcute pentru obiective de securitate, în ce măsură au fost menite să prevină extremismul islamic sau au fost poate doar măsuri de răzbunare ale noului guvern. Cum consideră uh, opoziția că Egiptul ar putea deveni un teren propice pentru jihadiști din diversele țări uh, care ar putea încerca să destabilizeze această țară. Mulțumesc. Doamna Lözing. Mulțumesc. Sunt de părere că, într-adevăr, Aici nu trebuie să vorbim uh, nediferențiat despre o lovitură de stat militară. Și vreau să remarc și că nu există un flux uh, clar care poate fi stabilit în legătură cu militarul, cu aspectul militar. În trecut, armata a colaborat foarte mult cu frăția musulmană pentru a-și garanta propriile privilegii, deci pe viitor trebuie să fim foarte atenți să vedem dacă este vorba de uh, o încercare de obținere a politicii de către armată. Dacă dorim să susținem politic procesul din Egipt, trebuie să avem grijă ca pretențiile populației să fie îndeplinite și respectate. Există o mișcare foarte puternică ce dorește să obțină mai multă echitate socială, libertate culturală și așa mai departe. Și trebuie să ne punem întrebarea critică dacă în trecut nu cumva uh, rolul frăției musulmane a fost complet uh, fals evaluat de noi. Ministrul uh, de externe al uh, Germaniei spunea, în timp ce în Egipt se întâmplau toate aceste atrocități, că Egiptul trebuie să-și aleagă poziția strategică. A fost o evaluare foarte greșită a situației din Egipt și vreau să pledez ca uh, dorințele populației să fie respectate și susținute. Există o declarație a peste 60 de protagoniști ai mișcării civile care au uh, participat și la Revoluție și cred că trebuie să luăm în serios ce scriu aceste organizații. Mulțumesc. Domnul Panțeri. Grație. Mulțumesc. Trebuie să spun cu toată onestitatea că din când în când mi-ar place să ascult o analiză și din partea celor care se ocupă în mod constant de Egipt. Nu ca și cum am trece de la o fază la cealaltă fără să ne gândim dacă am, putut, dacă am făcut tot ceea ce puteam face și fără să fi făcut o analiză a rolului jucat de toate forțele implicate, pentru că eu cred, de exemplu, că americanii au avut un rol foarte negativ în ultimele săptămâni. Și dacă nu reușim niciodată să facem o asemenea evaluare, atunci nu facem uh, decât uh, o analiză birocratică a relațiilor noastre cu uh, Egipt și cu aliații. Acestea sunt indispensabile, toate aceste eforturi de analiză, de evaluare, pentru că numai astfel putem să anticipăm ce se va întâmpla pe viitor. Eu cred că consecințele loviturii de stat deja se fac simțite, mai ales faptul că ne întrebăm cine va avea de câștigat de pe urma acestei lovituri de stat. Nu, vor fi, nu va fi freția musulmană, ci salafiștii. Pentru că ei controlează acum ce se întâmplă la Cairo după lovitura de stat. Eu cred că ar trebui să apăsăm pedala de accelerație fie în ce privește medierea și ar trebui să fim prezenți în mod masiv la fața locului pentru că noi suntem uh, cei care am încercat să vorbim cu toate forțele în ultimul timp. Și în plus trebuie să punem la dispoziție în mod urgent resurse financiare, pentru că criza economică și financiară va cântări greu în balanță în timpul campaniei pentru următoarele alegeri și uh, va conta mai mult decât culoarea forțelor politice. Mulțumesc, domnul președinte Danjean. Vedem această primăvară arabă care se transformă în război civil și dezbaterea ne-a arătat că nu prea mai avem niciun fel de pârghie, niciun fel de soluție. Nu facem decât să multiplicăm declarațiile prudente, eh, intențiile nobile și gesturile nu întotdeauna eh, foarte oportune. Nu știu dacă uh, următorul scenariu va fi în, în Algeria, în Turcia sau în altă parte, dar nu trebuie să uh, fim uh, vigilenți, să nu uh, um, acționăm în pripă. Frăția musulmană avea o agendă, una care nu ne convenea, primul dintre ei fiind domnul Morsi și ca și cum noi descoperim lucrurile după egipteni. În plus, uh, descoperăm că armata a rămas în continuare un actor major. Aveam suficiente informații la dispoziție ca să anticipăm ce va face armata? Și Egiptul nu este o democrație. Acum ascultăm apeluri pentru revenirea la ordinea constituțională, dar ordinea constituțională în Egipt e foarte tânără, nu are decât un an. Și oricum nu va avea niciun impact asupra unei asemenea situații atât de instabile precum cea de astăzi în Egipt. Da, e bine să revenim la respectul instituțiilor, dar nu așa se va ieși din criză. Iar ceea ce a spus reprezentantul Curții Conturilor uh, este real. Da, vrem să acordăm un ajutor politic și financiar, dar este un sprijin care este dependent de instituții. Și ce s-a întâmplat? Acum suntem complet deconectați de realitățile din Egipt, de oameni. Uniunea Europeană trebuie să profite de faptul că a fost singura forță care a menținut dialogul cu toate uh, partidele. Eu trebuie să spun că sunt de acord cu realismul colegului meu Tanoc și cred că există situații în care lovitura de stat poate că este uh, cel mai mic rău, însă rămâne de văzut ce se va întâmpla după lovitura de stat. Vreau să vă spun că vom beneficia de interpretare numai până la 12.45, după aceea va trebui să ne exprimăm doar în engleză. Doamna Romero Lopez. Gracias. <clears throat> Eu... Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că și Uniunea Europeană, într-o astfel de situație precum cea din Egipt, ceea ce trebuie să facem este să obținem o retragere a armatei. Însă trebuie să evităm ca acest conflict să devină un război civil, pentru că, evident, da, există o dezordine, o dezordine care ar putea să ducă la apariția anumitor victime. Asta e un lucru. Însă, armata în stradă e cu totul și cu totul altceva. Deci acesta trebuie să fie primul, primul nostru obiectiv, și anume că armata să nu fie în stradă. Al doilea element este că noi ar trebui, dacă am fi în măsură, am trebui să demonstrăm că suntem în măsură să ajungem la un punct de vedere comun pe acest subiect. Și eventual, nu uitați că noi avem interlocutori, frăția musulmană, salafiștii. Aceștia trebuie să fie în măsură să negocieze pentru a forma un guvern de tranziție. Perioada aceasta de tranziție are de-a face cu politica, nu cu confruntările și cu uh, ceea ce se întâmplă în stradă. Deci ar fi bine dacă am reușit să ajungem la un proces de negociere și eventual să ajungem să punem anumite condiții în ceea ce privește acordarea sprijinului nostru și ajutorului financiar financiar, și anume ca procesul politic trebuie să se desfășoare în prealabil uh, acordării unei asistențe. Pentru că dacă nu, în mod clar, uh, armata va avea toate motivele pentru a continua. Mm. Perfect. Domnul Pino Arlachi. Thank you. <clears throat> I appreciate. Mulțumesc. Am uh, fost mulțumit de poziția prudentă a domnului Leon în ce privește poziția UE în această criză. Să nu uităm că primăvara arabă abia a început. Va fi un proces pe termen foarte lung, cu multe suișuri și coborâșuri, cu multe paradoxuri. Deci trebuie să fim pregătiți pentru acest proces pe termen lung, să avem o viziune pe termen lung. Nu putem să sperăm că va exista o stabilizare pe termen scurt. Cine se luptă aici? Uh, cine putea să se mulțumească cu faptul că în Egipt uh, uh, au ajuns la putere islamiști? Nu. Islamismul nu este o soluție. A fost o greșeală faptul că l-am sprijinit pe Morsi. Am crezut că el ar fi putut să stabilizeze Egiptul pentru că avea um, o majoritate și credeam că este o forță pregnantă și din punct de vedere politic și social și cultural. A fost o greșeală, cum spuneam. Acum trebuie să ne concentrăm pe un proces de stabilizare instituțională pe termen lung, trebuie să sprijinim redresarea economiei și ar fi greșit acum să ne gândim să suspendăm um, um, sprijinul financiar acordat Egiptului, deoarece adâncirea crizei economice ar putea să aibă consecințe și mai devastatoare. De asemenea, a fost o greșeală din partea Statelor Unite să nu uh, transforme ajutorul militar de 1,3 miliarde acordat Egiptului în ajutor de natură civilă. Și faptul că ei continuă cu această strategie uh, fără să se uite prea mult la amănunte, prezintă alte riscuri. Mulțumesc. Urmează doamna Kronberg. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că situația din Egipt este mult mai complexă. Mai întâi se pune întrebarea în ce privește uh, lupta pentru democrație, dacă noi suntem credibili în această privință. O lovitură de stat sau o preluare de, a puterii de către forțele armate pot să fie considerate drept democratice? Credeți că noile forțe vor fi credibile? Credeți că s-ar da la o parte dacă oamenii din, uh, ar cere acest lucru cu tărie, demonstrând? Eu cred că există și acele aspecte regionale ale problemei pe care nu trebuie să le pierdem din vedere. Cum va fi percepută acest tip de democrație în Orientul Mijlociu? Deci e bine să ne întrebăm despre viitor, despre economie, însă lupta pentru democrație riscă să uh, uh, aibă de pierdut, deci trebuie să fim coerenți. Mulțumesc. ult. Domnul Howitt acum. Un minut și jumătate, vă rog. Este ultimul um, orator. Mulțumesc. Dacă suntem de acord cu Comisia în sensul că Egiptul este un pion important pe tabla de șac din regiune și ce privește stabilitatea din regiune, vreau și eu să mă întreb, am putut să anticipăm așa ceva? Am discutat cu toată lumea și înainte, discutăm și acum ar trebui să ne punem întrebări în ce privește propriul nostru rol. Nu știu dacă suntem responsabili pe ce s-a întâmplat, dar trebuie să înțelegem foarte bine cum s-a ajuns aici. Și apropo de instrumentalizare, nu știu dacă am fost instrumentalizați, dar care este rolul nostru? Ce trebuie noi să facem acum? Apoi, sunt de acord cu toți cei care au spus că Agravarea conflictului este principala noastră sursă de îngrijorare. Trebuie să ținem cont de acest risc de agravare a situației pe teren. Trebuie să salvăm uh, uh, vieți omenești, pentru că se vor pierde și mai multe vieți omenești. Atunci noi ce o să facem? Eu am un punct de vedere mai echilibrat, precum și doamna uh, Gomes, apropo de lovitura de stat. Unii spun că regimul Morsi uh, promova o atitudine antidemocratică și dorea să transforme Egiptul într-o republică islamică. Nu știu dacă chiar așa um, era realitatea, dar aș fi vrut să știu care era părerea um, invitațiilor noștri. Minutes for answers, but shared in among, among you, you know, five minutes each.